Benissimo. Bene, cari colleghi, abbiamo aspettato qualche minuto. Ma... Dragi colegi, am așteptat câteva minute înainte de a începe, însă cred că nu se cuvine să-l facem să aștepte și mai mult pe viceprim-ministru și ministrul afacerilor de externe al Belgiei, domnul Vanekere, pentru a putea începe această reuniune. Este o adevărată plăcere să-l avem astăzi pe domnul Vanacher printre noi. Strategia pentru extindere este una din uh, temele care a suferit modificări odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona dat fiind că acum avem și postul înaltului reprezentat, Însă, într-o oarecare măsură, este o competență a președinției. În urmă cu câteva zile ne-am întâlnit și cu comisarul Fiule. Dumnealui ne-a explicat care sunt competențele dumnealui și adevărul e că am fost pe aceeași lungime de undă. Comisia și-a exprimat recomandările, acum este rândul Consiliului pentru a însărcina Comisia cu un mandat de negociere. Noi urmărim îndeaproape diferitele scenarii, diferiții candidați care au mai multe obstacole de depășit E deosebit de interesant să știm de asemenea care sunt și uh, liniile directoare în ceea ce privește extinderea. Îi dau cuvântul domnului Vanachere, după care vom începe o dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, e o plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a discuta despre un proces care a fost uh, întotdeauna în centrul politicii noastre, și anume politica de extindere. În mod tradițional, președinția din cel de-al doilea semestru a trebuit să se ocupe mai mult de această temă, deoarece decembrie este perioada când statele membre fac evaluarea anuală în funcție de pe baza rapoartelor de progres întocmite de comisie și asta se va întâmpla și la Consiliul de Afaceri Generale aici la Bruxelles. Și anul 2010 nu este o excepție. Președinția belgiană și-a recunoscut responsabilitățile de la bun început. Pentru noi, procesul de extindere este o prioritate, așa cum am spus-o în iunie. De la 1 iulie încoace am abordat acest dosar al extinderii cu sinceritate față de cei 9 candidați, dar și față de cele 27 state membre. În ceea ce îi privește pe candidați și pe potențialii candidați, e drept că ritmul integrării noilor membri depinde de meritele fiecăruia, așa cum sunt ele evaluate de comisie. Și pentru a evita tensiuni inutile, uh, trebuie să știm care sunt uh, așteptările noastre și ce eforturi trebuie să facă. Și ca să fim sinceri față de statele membre, vom evalua situația actuală pe 14 decembrie, iar în calitate de președinte al Consiliului de Afaceri Generale, prioritatea mea a fost, este și va fi să încurajez apariția unui consens în ceea ce privește un mesaj clar care trebuie transmis țărilor candidate. Acest exercițiu, uh, deși se repetă anual, are o natură politică profundă. Din 1973 până în 2007, apartene... Uh, deci șase ori au avut loc extinderi. Însă în condiții diferite, atât din cauza trecutului țărilor respective, cât și din cauza nivelului de integrare la care ajunsese UE. Să nu uităm că în ziua de astăzi candidații trebuie să adopte peste 150.000 de pagini de legislație înainte de a putea adera. Și putem să atragem atenția de asemenea și la un alt element care influențează acest exercițiu și anume că se împlinește un an de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona ceea ce ne asigură că ne putem considera, um, menține politica de extinderi, în același timp continuând cu integrarea. Cred că trebuie să vedem în ce condiții uh, continuă aceste discuții. Să atragem atenția asupra faptului că trecem printr-un mediu economic dificil, criza cea mai gravă din 1929 încoace. Și Incertitudinea crește la nivel național, în țările membre și în țările candidate. Și de aceea există unii și pun întrebări în legătură cu necesitatea procesului de extindere. Însă, din experiențele trecute, ne-am dat seama că țările care aderă beneficiază de pe urma unei uh, adereri la zona de liber schimb, însă au de câștigat și celelalte țări de pe urma avantajelor comparative. Și din raportul comisiei se vede că țările candidate pot contribui la atingerea obiectivelor din strategia 2020 prin extinderea cadrului de reglementare UE și astfel pe o piață comună mai puternică companiile pot înflori. Incertitudinile uneori, de multe ori, sunt uh, însoțite și de îngrijorări în ceea privește siguranța. Însă cerințele stricte din partea pentru țările candidate în ceea ce privește legislația și implementarea acestea duc la consolidarea statului de drept și fac ca Uniunea Europeană să fie din ce în ce mai sigură. Aceste argumente poate că sunt adevărate, însă nu sunt suficiente pentru a convinge opinia publică de beneficiile extinderii, deoarece publicul este îngrijorat de globalizare și de perspectiva unui declin economic a Uniunii Europene. Eu întrevăd două elemente care au dus la renuirea consensului descris în decembrie 2006. În primul rând, guvernele naționale ar trebui să ajute Comisia în eforturile sale de informare și comunicare pentru a spune care sunt avantajele procesului de extindere. De asemenea, toți cei implicați trebuie să se asigure că acest proces este credibil pentru statele membre. Asta înseamnă să se răsplătească progresele adevărate ale candidaților către aderare, fără să se intervină în uh, chestiuni bilaterale care depășesc uh, cadrul existent. De asemenea, un candidat poate să adere doar atunci când uh, poate să fie responsabil ca țară membru. Asta înseamnă, de exemplu, să nu facă promisiuni exagerate populației locale. Uh, înseamnă reforme uneori dureroase. Înseamnă de asemenea să încurajeze un climat de cooperare regională și, bineînțeles, o soluționare cât mai timpurie a diferendelor uh, regionale este de dorit. După părerea mea, doar dacă respectăm aceste lucruri, putem menține credibilitatea și durabilitatea acestui proces care a unit o mare parte din familia europeană. De exemplu, liberalizarea vizelor pentru Balcanii Occidentali este un exemplu care ne arată câte putem obține atunci când combinăm o rigoare deosebită cu niște condiții specifice. De asemenea, E important ca guvernele să știe care sunt implicațiile acestui proces. Acum aș vrea să trec în revistă progresele făcute în ultimele 12 luni de fiecare din cele 9 țări candidate sau potențial candidate care au ales, uh, din punct de vedere strategic, să se îndrepte către UE. Mă voi referi la uh, cererea Muntenegrului și Albaniei de a adera. Aici există progrese pozitive, însă recomandăm ca negocierile să fie deschise după ce prioritățile din aviz uh, vor fi fost respectate. Ceea ce privește Muntenegru. S-au făcut progrese, însă nu suficiente și de aceea recomandăm Comisiei să acorde statutul de țară candidată în decembrie, însă deschiderea negocierilor va Uh, depinde de respectarea mai multor referințe care au de-a face cu statul de drept, reforma sistemului judecătoresc, reforma electorală, precum și combaterea corupției și a crimei organizate. Cazul Albaniei. Comisia sublinează că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a îmbunătăți situația acestei țări înainte de acordarea statutului de candidat se recomandă deschiderea negocierilor în funcție de progresele realizate. De asemenea, trebuie încurajat dialogul uh, între partidele politice, așa cum a cerut și Parlamentul în iunie. Pe 14 octombrie i-am spus uh, uh, primului ministru albanez că trebuie înregistrate progrese suplimentare. E vorba de stabilitatea democratică a instituțiilor, de reforma electorală, de statul de drept, dar și de combaterea corupției și crimei organizate. Acum, țările candidate, începând cu Croația. I think with... Cred că în cazul Croației, negocierile de aderare Uh, se apropie de faza finală cu 33 din 35 de capitole deschise și 25 închise temporar. Dacă se respectă punctele de referință, mai multe capitole pot fi închise până în 27 uh, decembrie, până la a treia conferință pentru aderarea Croației. S-a, uh, am decis în decembrie 2009 să se um, pornească și întocmirea tratatului. Cro- Croația trebuie în continuare să asigure cooperare cu Tribunalul Internațional Penal pentru Forța Iugoslavie și să își intensifice eforturile pentru eliberarea uh, documentelor militare. E nevoie de mai multe eforturi în domeniul competitivității precum și uh, justiției și drepturilor fundamentale. Din acest punct de vedere, salut intenția comisarului de a veni cu un raport de monitorizare în domeniul justiției și drepturilor fundamentale în martie 2011 pentru a sprijini Croația în evaluarea pașilor necesari pentru a asigura um, rez rezolvarea acestor chestiuni în cazul Turciei. Turcia a continuat cu mm, procesul de reformă, dar există îngrijorări în ceea ce privește libertatea de religie, de expresie, drepturile minorităților. Și și uh, facem referire și la chestiunea curdă. Condamnăm Așa cum am spus-o în Ankara în această vară, toate actele de terorism sub orice formă și așteptăm în mod clar o rezolvare a chestiunii curde. Deși mai sunt multe de făcut, pachetul de modificări ale Constituției, aprobat în 12 septembrie, este un pas în direcția cea bună. Acest lucru dovedește că cetățenii turci doresc să, întărească, să se întărească puterea statului de drept în țara lor. Ei, și două elemente sunt esențiale. În primul rând, implementarea acestui proiect la standarde europene și uh, primii pași sunt încurajatori și, în al doilea rând, un proces mai amplu de consultare pentru viitoare reforme ale Constituției. Primul ministru a, va începe, probabil, să să um, vină cu o serie de propuneri pentru schimbarea Constituției care a fost um, care a intrat în vigoare în 1982. Am vorbit uh, de asemenea uh, la posibilitatea, în diversele întâlniri din uh, Turcia, am vorbit cu partenerii turci despre uh, procesul de, despre protocolul de asociere. Nu am dorit să intru în detalii, dar președinția belgiană a luat contact cu toate părțile implicate pentru normalizarea relațiilor bilaterale cu Republica Cipru. Aceste eforturi au fost intense și au inclus, de exemplu, faptul că președinția a dat undă verde unei prezentări pentru uh, o conferință suplimentară la Ankara care, a avut loc, care ar fi avut loc săptămâna trecută. Dar pentru că au existat niște întârzieri în închiderea capitolelor, uh, probabil va fi greu să mai închidem alte capitole în acest semestru. Acest lucru trebuie să fie un semnal de alarmă și ar trebui să fie o motivație pentru întărirea voinței politice, pentru depășirea acestor obstacole. Dar, în mod foarte clar, președinția belgiană continuă, va continua până în ultima clipă să uh, lase deschise orice ferestre, orice oportunități pentru progres. Dacă ne întâlnim, dacă ne întoarcem la uh, protocolul din Next, I would like... octombrie 2005, vedem că toată lumea dorește să atingă obiectivele. În ceea ce privește Islanda, uh, pe 27 iulie a avut loc o, conferi, o primă conferință. Legăturile strânse dintre Islanda și Uniunea Europeană și dorința Uh, Islandei de a mm, respecta standardele europene sunt elemente pozitive, dar ne așteptăm ca Islanda să pună în totalitate în aplicare acquis european și să respecte toate um, obligațiile uh, din uh, protocolul existent, din tratatele existente, inclusiv în domeniul financiar din, pentru Macedonia, forța Republică Iugoslavie a Mace, Iugoslavia a Macedoniei, s-au făcut eforturi în reforma parlamentară, a poliției și în domeniul protecției drepturilor minorităților. Comisia a propus încă din octombrie 2009 deschiderea de negocieri dar, așa cum știți, unanimitate în Consiliu este necesară pentru um, începerea negocierilor. la Consiliul din iulie s-au negociat și se dorește uh, și s-a spus că este esențială rezolvarea problemelor legate de numele țării. Autoritățile de la Scopie uh, fac uh, eforturi pentru implementarea acordului cadru și reforma judiciară și a poliției. Aș dori să vorbesc despre trei potențial candidați. Serbia. Așa cum știți, președinția belgiană a, la 25 octombrie a dorit să încurajeze uh, solicitarea Serbiei de aderare dar mai sunt multe de făcut, mai ales arestarea lui Goran Hacic și um, Mladici. În plus, um, trebuie rezolvată um, problema reformei judiciare și eradicarea problemei foarte grave a corupției și crimei organizate. La nivel uh, regional, la felicitat pe președinte pentru eforturile de conciliere în regiune, nu în ultimul rând față de Bosnia și Herțego Herțegovina și acordarea importanței uh, necesare evenimentelor uh, cum ar fi uh, masacrul de la Srebrenica. Mm, sub umbrela ONU și uh, încurajat de Uniunea Europeană, uh, se încurajează un dialog între cele două capitale. În ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, după alegerile care s-au desfășurat în mod adecvat și uh, după atâția ani, după încheierea conflictelor, această țară merită să pășească înainte pe drumul către integrare. Acesta a fost uh, mesajul pe care am dorit, pe care am dorit să îl transmit tuturor actorilor uh, din uh, această țară. Diversele comunități însă trebuie să găsească calea de a ajunge la un acord în privința reformelor necesare pentru îmbunătățirea funcționării instituțiilor, pentru implementarea legislației europene și pentru a um, și pentru a respecta alte cerințe care au fost uh, impuse. În ceea ce privește Kosovo, um, este nevoie de o cooperare mai bună cu EULEX. Totuși există îngrijorări serioase în ceea ce privește statul de drept, mai ales atunci când vine vorba de lupta împotriva corupției, spălării de bani și crim crime organizate. În co- Comisia propune să sprijine Kosovo um, în drumul său către aderare. Există posibilitatea unui acord comercial și lansarea dialogului privind eh, eh, liberalizarea vizelor. De asemenea, un plan de reintegrare a persoanelor reîntoarse în țară. Indiferent de dialogul cu Belgrad, Uh, destinul uh, oamenilor din Kosovo nu va fi uitat de Uniunea Europeană. Doresc să închei prin a evoca perspectivele comune uh, ale unor țări care până nu de mult se aflau în război unele cu altele. Este un, sens, este un semn îmbucurător. Oamenii își doresc stabilitate și pace. Pacea obținută în zonă um, este un semn bun, dar nu toate problemele au fost uh, nu toate problemele au fost realizate și nu trebuie să uităm faptul că mai există tensiuni nerezolvate. De asemenea, dacă toți actorii implicați nu arată uh, voință pentru a găsi soluții, um, procesul de lărgire va fi întârziat. În acest proces sunt convins că va reuși să, să încurajeze prosperitatea și pacea în zonă, ceea ce va fi un beneficiu pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă, la, vă mulțumesc pentru atenție. Molte grazie, signor Ministro. Iniziamo il dibattito. Alla parola l'onorevole Franca. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare. Domnul Franca are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Bine ați venit, domnule viceprim-ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, imaginea pe care ne-ați prezentat-o privind uh, țările candidate și potențial candidate în lumina raportului Comisiei. Așteptăm și uh, opiniile Consiliului pe mm, marginea acestei comunicări. Așa cum spuneați, fiecare candidat trebuie judecat pe baza meritelor individuale, dar în uh, lumina anumitor uh, circumstanțe ne dăm seama că voința politică nu este suficientă vor mai exista și condiții specifice și condiții generale. Aș dori să vă întreb despre acest exercițiu pe termen lung. Ați vorbit despre ceea ce face președinția uh, belgiană și efortul celor trei președinții Așa cum uh, spuneam, se împlinește apro aproape un an de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și am văzut uh, evenimente interesante pe parcursul acestui an. Uh, lui Michel nu a fost numit ca la ONU, așa cum ne așteptam. Altcineva a primit acel post. Domnul Van Rompuy nu a reușit să vorbească la adunarea generală a ONU. Dumneavoastră vedeți un impact pozitiv al tratatului de la Lisabona în ceea ce privește procesul de lărgire? Și dacă vorbim de detalii pe, pentru fiecare țară, care este uh, climatul specific în, ca, în uh, contextul crizei economice? Va exista oare o încurajare a priorităților pe care le-ați stabilit pentru acest proces sau dat fiind uh, dezbaterile privind uh, bugetul și uh, cele privind criza economică, totul va rămâne ca acum sau credeți că la Consiliul din decembrie se vor oferi motivații în plus procesului de lărgire? Mulțumesc, domnule Sala Franca doamna Flötre, uh, care este președinta delegației pentru relațiile cu Turcia. Merci. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Vanacre, pentru prezentarea dumneavoastră. Ați spus și sunt de acord cu dumneavoastră că procesul de extindere este un proces extrem de politic uh, adesea un proces destul de sensibil, de delicat. În ceea ce privește Turcia, de altfel, uh, toate argumentele um, care aduc în discuție criza economică și socială pot fi întoarse în sensul opus uh, pentru a uh, prezenta diferit, în mod diferit procesul în derulare. Cred că rata de creștere a um, economiei turce și vitalitatea pieței muncii din Turcia uh, ar fi uh, un factor pozitiv pentru Europa. Eu nu sunt pentru creșterea durabilă, de altfel uh, acestea implică foarte multe locuri de muncă, dar situația politică și contextul nu este neapărat defavorabil procesului de extindere care este în derulare. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește cele spuse Turciei, uh, faptul că îi încurajați să, ad, să adopte schimbările votate prin referendum uh, privitoare la uh, Constituție, aplicarea în conformitatea protocolului, lucru indispensabil și trebuie ca toate mesajele noastre de Turciei să fie ferme și coerente. M-ar interesa să știu uh, ce mesaj doriți să trimiteți dumneavoastră membrilor Consiliului în legătură cu Turcia? Pentru că, pe de parte, trebuie să trimitem mesaje foarte coerente Turciei, dar uh, trebuie, în aceeași măsură, să clarificăm și obiectivele noastre și să ne clarificăm strategia și fiabilitatea și corectitudinea procesului nostru, procesului care se derulează astăzi la Consiliu. Ar fi uh, o dezamăgire și ar fi uh, îngrijorător uh, dacă sub președinția dumneavoastră a unei țări care uh, a dat dovadă de foarte mult dinamism în dorința sa de a susține procesul de extindere, să, să nu se deschidă nici măcar un capitol. E adevărat, în Turcia se derulează uh, lucrări uh, legislative care permit uh, deschiderea cel puțin unui capitol, de exemplu capitolul concurență. Deci ce mesaj doriți dumneavoastră să transmiteți Consiliului în legătură cu lucrările pregătitoare care se derulează, astfel încât să putem conta ambele părți pe un proces coerent, fiabil, clar și corect, echitabil, care să respecte ambele părți? pentru că uh, încep să se contureze îndoieli care sunt uh, nefaste pentru Europa. Se decredibilizează procesul și uh, acest lucru afectează negativ procesul democratic din Turcia. Cred că dumneavoastră, ca președinte al Consiliului, puteți putea încerca să luați anumite inițiative care să îndepărteze această oboseală care se manifestă în ceea ce privește negocierile cu Turcia. Domnul Cacin, raportor pentru Serbia, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimate domnule ministru, aș vrea uh, să știu în ce constă eforturile dumneavoastră de a uh, face progrese, de a ajuta să progreseze situația din interiorul Turci, Ciprului. Nu vă voi întreba uh, despre uh, Turcia, dar aș vrea să știu ce eforturi se fac uh, între cele două președinții pentru a uh, depăși această situație. Președinția dumneavoastră poate lua vreo măsură concretă înainte de uh, încheierea mandatului. Vă mulțumesc! Domnul Angurakis are cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα βασικά να κάνω τρεις ερωτήσεις. Vă mulțumesc, aș avea trei întrebări. Către președinția belgeană și către ministrul de externe belgean. Dumneavoastră v-ați referit la o serie de îngrijorări legate de acordul cu fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Ați spus că e foarte important să se aplice pe deplin acest acord, însă aș vrea să știu la ce vă referiți și care sunt îngrijorările dumneavoastră. Stai un lucru. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb altceva. Nu știu dacă ați înțeles întrebarea mea. Deci, o a doua întrebare. Eu nu am vorbit de niciun acord, spune domnul Vanacher. J'avais compris, n'est-ce pas? Nu e vorba de acordul de la Ohrid? Deci aveți vreo îngrijorare în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui acord? Deci ce anume vă îngrijorează în legătură cu fosta Republică Iugoslava a Macedoniei? Și acum a doua întrebare în legătură cu Croația. Eu am citit că într-un sondaj Eurobarometru, se vedea că o mare majoritate a croaților se opun aderării acestei țări la UE. Știți din ce motive se întâmplă așa ceva? De ce există această problemă? Și care sunt urmările acestui fapt, dacă cumva le cunoașteți? Și un ultim lucru, referitor la ce s-a întâmplat în Bosnia și Herțegovina și problema biroului înaltului comisariat ONU pentru refugiați. Aș vrea să știu dacă există vreo perspectivă de soluționare a acestei probleme. Și acum, chiar ultima întrebare, în legătură cu statutul Kosovo. La nivel comunitar, la Consiliu, instituțiile, la nivel de instituții. Ar vrea să știu dacă s-a schimbat ceva în ceea ce privește recunoașterea statutului uh, acestei țări, în ceea ce privește recunoașterea uh, Kosovo de către țările care încă nu au recunoscut. Vă mulțumesc, domnul Posel, tare cuvântul acum. Prezident, vă uh, sunt ja auch um Mulțumesc, domnule președinte. Noi am vrea să primim uh, informații noi, așa încât îi voi adresa uh, domnului Fanacere câteva întrebări. Credeți că până la sfârșitul anului uh, pot fi încheiate anumite capitole în legătură cu Croația și dacă da, câte? Considerați că în timpul președinției uh, maghiare vor putea uh, fi uh, încheiate aceste negocieri? Aceasta este prima întrebare. A doua întrebare. Intenționați ca în decembrie la Consiliu să stabiliți o dată pentru începerea negocierilor în anul următor, să stabiliți o dată de începerea negocierilor? Acestea au fost și două întrebări. Mulțumesc, domnul Corneli, să ne are cuvântul, domnul președinte. Doamna Cornelison. Da, câteva observații în legătură cu Bosnia, Macedonia și uh, Tribunalul Penal Internațional. În legătură cu Bosnia, ați spus că politicienii trebuie să găsească, să ajungă la un consens, dar cred că și uh, țările europene trebuie să uh, ajungă la o poziție comună. Se vorbește foarte mult despre închiderea OHR-ului, sunt multe uh, probleme și uh, conform uh, celor pe care le-am auzit din partea poporului bosniac, se pare că ei vor să se retragă. Eu cred că trebuie să transmitem mesajul opus. Noi nu dorim să ne retragem în aceste uh, negocieri și cred că Consiliul trebuie să facă apel la doamna Ashton uh, să uh, ia inițiativa unui proces de reformă bine pregătit care să ducă la adoptarea unei noi Constituții acolo. În ceea ce privește uh, Serbia, um, decizia Consiliului din 25 octombrie menționa de asemenea că Consiliul avea să uh, pună la dispoziție Serbiei toate ajutoarele posibile pentru a-i prinde pe Hagi și pe Mladici. Consiliul cred că trebuie să fie proactiv și să uh, ofere suport în orice formă, expertiză, sau de orice altă natură. În ceea ce privește Macedonia, ultima dată când am discutat cu reprezentanții uh, ai acestui uh, stat, se pare că credibilitatea Uniunii Europene în Macedonia uh, pierde teren. Această Există o, un bilanț de putere care este destul de inegal între un stat membru și un stat care nu este încă membru al Uniunii Europene. Uh, se face presiune asupra Greciei să renunțe uh, la a, să, să separe problema legată de numele acestui stat, uh, de procesul de aderare al acestui stat, pentru că cred că Macedonia, uh, Firom trebuie să aibă o șansă. Mulțumesc, domnul Șopflin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. În primul rând, ce lasă moștenire președinția belgiană președinției uh, maghiare. Cât de eficientă a fost această, această președinție tripartită, tripartită? Și aveți vreo recomandare către președinția maghiară? Poate că doriți uh, să vă gândiți la această instituție a președinției tripartite, pentru că este prima dată când uh, um, președinția aceasta se manifestă într-adevăr și are loc așa cum este prevăzut. Uh, guvernele statelor membre au anumite răspunderi față de uh, cetățenii lor și aceasta tinde uh, să fie o problemă pe care o trecem cu vederea. Problema este că că demosul european trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește extinderea. Când vorbim despre extindere, uh, nu e vorba doar de faptul că o țară se alătură Uniunii Europene, ci că se mărește, practic, populația întregii Uniunii Europene, că demosul se mărește și aceasta este o problemă adevărată. Mulțumesc, domnule Joplin. Pe lista mea de intervenienți mai este un singur uh, membru, doamna Luna Cec și apoi domnul Tanax, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, uh, stimate uh, reprezentant al Consiliului, easier. <laughs> um, uh, as, uh... Mai bine Steven, că e mult mai ușor să mă adresez dumneavoastră așa, îmi pare rău că am întârziat, dar am avut o um, reuniune cu Armenia, a trebuit să uh, încerc să împarc și Capra și Varsa. Eu sunt raportor uh, pentru Kosovo din partea Parlamentului, tocmai uh, am petrecut uh, cinci zile în Kosovo, cu două săptămâni înainte de alegeri și am o întrebare foarte importantă în legătură cu Kosovo, o întrebare care a fost um, pusă și de colegul meu uh, și eu aș dori să știu ca și colegul meu dacă s-a făcut uh, vreun uh, proces către recunoașterea Kosovo de către cele cinci state membre care nu au recunoscut acest stat Uniunea Europeană cu toate instituțiile sale și misiunile sale pe teren, uh, iată că uh, nu ajunge la o poziție comună, iar acest lucru se, se simte. Oamenii se întreabă dacă cumva uh, faptul că nu se face progres în privința liberalizării vizelor are de-a face cu faptul că anumite state nu recunosc statul ce se întâmplă, Serbia va fi admisă și Kosovo va rămâne în urmă. Sunt probleme cu recunoașterea, așadar, și în al doilea rând trebuie să ne gândim la problema liberalizării vizelor pentru Kosovo. După cum știți, toate celelalte state, bosniacii, albanii, albanezii, de la 15 decembrie au uh, primit liberalizarea vizelor. Și iată că uh, cetățenii Kosovo, tinerii din Kosovo, se simt uh, marginalizați. Foarte mulți tineri nu au uh, permisiunea de a călători fără vize. Astfel se consolidează forțele din cadrul Kosovo care vor mm, participa la următorul parlament și care vor să renunțe la uh, apropierea de Uniunea Europeană. Se uh, consolidează se pare că, că Comisia și Consiliul nu doresc să înceapă dialogul privind liberalizarea vizelor și acest lucru uh, creează frustrare și dezamăgire în rândul cetățenilor uh, kosovari și tindem să pierdem teren în Kosovo. Ce face Consiliul pentru a convinge statele membre că Kosovo și că cetățenii din Kosovo vor uh, beneficia de pe urma deschiderii dialogului uh, privind liberalizarea vizelor acum, cât mai curând? În al doilea rând, uh, ce se întâmplă cu Montenegru? Se pare că sunt probleme cu privatizarea în domeniul energetic. Guvernul uh, muntenegran uh, are reputația de a fi oarecum netransparent. Uh, cum intenționați să creșteți transparența privatizărilor încercați să faceți presiuni pentru, uh, către o mai mare transparență și mai puțină corupție în Muntenegru? Da, mulțumesc, domnule Lunacek. Doamne Lunacek, Tano, care cuvântul. Montenegro, but... Sunt raportor pentru Muntenegru, însă nu mă voi referi la această țară, Dar este un dosar destul de lipsit de controversat. Mă voi... Însă am auzit ce are de spus doamna Lunecek și mă voi uita și la amendamentele grupului meu. Sunt de acord cu ce s-a spus în legătură cu privatizările. Acesta trebuie să se facă așa cum trebuie, în mod transparent. Noi salutăm că ei privatizează anume, anumite sectoare dominate de stat, însă să se facă așa cum trebuie. Ceea ce eu am o altă întrebare. După intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, cum a funcționat în practică pentru președinția prin rotație și pentru miniștrii de externe? dat fiind că acum există biroul înaltului uh, reprezentant și avem și vicepreședintele Comisiei și președintele Consiliului, domnul Van Rompuy, un concetățean de al dumneavoastră belgian. Deci care a fost rolul fiecărui component, fiecărei componente, cum au interacționat între ele. Dumneavoastră veți fi printre ultimii care vor acționa în calitate de ministru de externe în perioada de șase luni când ați avut uh, mandatul și toate acestea vor dispărea când Serviciul European de Acțiune Externă își va începe într-adevăr uh, treaba anul viitor când această structură va deveni permanentă și nu va mai avea uh, o structură care se modifică odată la șase luni ca până acum. Vă mulțumesc, domnule Tanox. Se încheie aici dezbaterea cu intervenția domnului Casulidis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în presă sunteți prezentat în mod regulat ca un uh, intermediar sincer între Turcia și Cipru. Dumneavoastră încercați să găsiți o soluție privind protocolul de la Ankara și capitolele de negociat. Eu știu că ați depus eforturi, însă aș vrea să ne dați asigurări că dumneavoastră Uh, ați făcut notificările prescrise de protocolul de la Ankara așa cum trebuie și nu doar cu jumătate de măsură. Au avut loc 10 intervenții cu foarte multe întrebări. Vă dăm acum cuvântul pentru a răspunde. Voi încerca să fiu exhaustiv, dar uh, să nu vă obosesc exagerat cu toate aceste răspunsuri. Cred că multe din comentariile dumneavoastră au uh, avut și sugestii, mesaje pe care doriți să le transmiteți. Am încercat să răspund acum la câteva întrebări. La început, când domnul Salafranca s-a referit la unele evenimente recente, ce s-a întâmplat la anumite voturi de la Națiunile Unite. Asta e oarecum mai distanțat de procesul de extindere, însă în același timp e drept că dacă prin tratatul de la Lisabona vrem într-adevăr să vorbim pe un singur glas, ar trebui să nu ne oprim doar la vorbe, ci să trecem și la fapte. Domnul Salafranca face trimitere la acea oboseală, acea lehamite a extinderii. Și poate că și în uh, răspunsurile la alte întrebări vă voi spune că noi am avut o abordare foarte practică în președinția noastră prin rotație. Orizontul nostru a fost 31 decembrie 2010 și am știut clar de fiecare dată că eforturile uh, răsunătoare sunt uh, inutile dacă nu sunt transformate în niște acțiuni concrete și de aceea noi am vrut să menținem trenul în mișcare. Cineva spunea că trebuie să avem un proces just în care țările membre să vadă că sunt luate în serios, că ambițiile luate sunt luate în serios, însă că în același timp e un proces care se bazează pe uh, merite. de aceea am repetat de fiecare dată că acest proces nu se desfășoară în funcție de un calendar și că nu poți cere când uh, voi primi un anumit lucru. Așa cum niciun student nu poate întreba din start când uh, va obține diploma. Totul depinde de examenele de pe parcurs uh, și în cazul țărilor totul depinde de modul în care integrează chiul comunitar. Ideea este că ne-am arătat clar că suntem într-un proces în curs, într-un tren în mișcare, că nu vrem să blocăm lucrurile, însă am arătat clar de asemenea că nu putem aplica o logică de tip calendar. Cred că atunci când doamna Flotra a spus că datorită șanselor economice contextul e favorabil, da, are dreptate, și însă acest lucru trebuie enunțat foarte clar și răspicat. Acest proces de extindere perceput de unii ca o amenințare, deci trebuie văzut ca un proces care ne oferă foarte multe șanse, însă pentru asta trebuie să ai curaj. Și în ceea ce privește mesajul pe care îl voi transmite eu colegilor de la Consiliu, e bine, tocmai asta le voi transmite. Și în ceea ce privește țara la care vă referiți dumneavoastră, și anume Turcia, cred că la Consiliu împărtășesc un lucru cu cei 26 de colegi, și anume că în vizitele pe care le-am făcut în Turcia în ultimele luni am vorbit cu mulți reprezentanți reprezentanții ai minorităților religioase, cu reprezentanții ai uh, activiștilor uh, domeniul drepturilor omului, cu reprezentanții uh, din mediul economic care nu au neapărat legătură cu guvernul, ci care au o percepție critică asupra acestuia și pot să vă spun că fiecare din aceștia ne-au spus că în Turcia au avut loc foarte multe schimbări datorită ambițiilor europene. Acești oameni mi-au spus, m-au rugat ca Europa, m-au rugat să, fac, să facem tot posibilul pentru ca Europa să nu-i întoarcă spatele, deoarece ei au văzut cu propriilor ochi cum țara lor s-a schimbat în bine datorită acestor eforturi de apropiere către Uniunea Europeană. Și în termeni concreți, eh, ați spus că au făcut tot ceea ce trebuia la capitolul 8. Vă voi spune câteva fără a intra în detalii. Și vă voi spune că nu la detalii dăm de greu, ci atunci când trebuie să pui în aplicare. Și nu e suficient să votezi legi, trebuie să le și uh, pui în practică. Deci partea de execuție este mai dificilă și pe 14 decembrie vom evalua ce s-a făcut, vom vedea care sunt progresele la capitolul 8 privind concurența. Domnule Cacin, în ceea ce privește procesul de reunificare în Cipru, și la început am încercat să vă spun că, după părerea mea, a fost important să mă ocup de treaba care mi-a fost uh, însărcinată. Și locul meu nu a fost să mă substitui Națiunilor Unite în acest proces uh, care se desfășoară de foarte mult timp. Treaba mea a fost să văd cum în cele șase luni putem menține în mișcare trenul extinderii. Știu, bineînțeles, care sunt problemele dintre Republica Cipru și Turcia și știu că e important să stabilim un mediu pozitiv pentru negocieri. Eu m-am deplasat, bineînțeles, la Nicosia, am, am vorbit cu președintele Cristofias, am încercat să văd cum putem înțelege ce se întâmplă, ce e în spatele acestei probleme, să vedem, să înțelegem soluțiile prezentate. Deci, am făcut toate acestea pentru a menține procesul de extindere în mișcare. Deci nu am vrut să fac confuzie între diferitele chestiuni. Și e clar că a, în funcție de responsabilitatea mea am văzut, am încercat să văd ce capitole pot fi deschise la negocierile de aderare cu Turcia, ținând cont de faptul că acele capitole care nu sunt blocate politic sunt din ce în ce mai puține. Și chiar dacă președinția belgeană ar putea deschide un nou capitol de negociere, mi-am dat seama că uh, numărul de capitole disponibile pentru negociere se tot ă, subțiază. Și că, bineînțeles, uh, imboldul necesar pentru continuarea negocierilor vine, de fapt, din deblocarea situației cu Cipru. Eu am încercat întotdeauna să vorbesc despre această chestiune, cerând de fiecare dată, încercând să promovez deschiderea capitolelor. Însă eu nu am fost prea ambițios, nu m-am uh, prezentat ca fiind un alt reprezentant al uh, Națiunilor Unite, însă fiecare și are funcțiile sale, însă bineînțeles am avut o legătură strânsă cu reprezentanții ONU. Ceea ce privește acum acordul de la Ohrid, acesta este într-adevăr vital. A fost înleznit de Uniunea Europeană pentru a soluționa tensiunile de acolo și pentru a pune capăt violenței. Și sunt de acord cu evaluarea Comisiei care spune că, dată fiind importanța acestui acord, guvernul ar trebui să facă mai mult pentru punerea sa în aplicare. Și m-ați întrebat care sunt îngrijorările mele specifice. Ei bine, procesul de descentralizare dar de asemenea trebuie să se asigure mai multă transparență în ceea ce privește finanțarea autorităților locale și cooperarea cu Consiliul pentru Integrare Europeană. Deci noi am stabilit o serie de elemente care prezintă motive de îngrijorare. Acum, ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, voi fi foarte precaut, deoarece Sincer vorbind, când vom vorbi despre această țară pe 14 decembrie, vom dori să, stabi, să transmitem mesaje pozitive și să spunem că acea țară are o vocație europeană clară, însă că trebuie făcute multe și că nu pe 14 decembrie vom putea vedea că s-au înregistrat progrese substanțiale și același lucru este valabil și în cazul Kosovo. Am discutat despre aceste țări la început. Și când am întâlnit cu ministrii de afaceri externe la Sarajevo, în timpul președinției spaniole, am spus deja că vrem să transmitem un semnal clar că toate aceste țări au o vocație europeană, însă că nu putem aplica o logică a unui calendar uh, cu niște termeni clari de aderare. Rămân multe de făcut și noi încurajăm aceste țări să continue eforturile. În ceea ce privește recunoașterea Kosovo, nu am elemente care să modifice situația actuală. Știți că cinci țări nu au recunoscut uh, Kosovo și poate că așa e răspuns și domnului Sala Franca, care întreba dacă tratatul de la Lisabona ne dă într-adevăr uh, posibilitatea să vorbim pe un singur glas. Da, ne dă. Deoarece la ONU, la rezoluția privind Serbia, am putut vorbi pe un singur glas și am avut o, o poziție unanimă uh, reprezentând 27 de țări, deși 22 de țări recunoscuseră Kosovo și 5 nu. Deci e posibil să continuăm cu acest proces prin care putem vorbi pe un singur glas, însă deocamdată nu au existat modificări în ceea ce privește poziția celor cinci țări care nu au recunoscut Kosovo. Acum, câte capitole vom putea deschide în negocierile cu Croația? Și aici trebuie să înțelegeți care este rolul meu. Când ești un uh, intermediar uh, cinstit, nu stabilești tu niște limite, ci faci tot posibilul pentru a ajunge la un consens. Să e clar că vom discuta uh, despre cel puțin trei uh, capitole. Cea de-a doua întrebare, tot uh, referitor la Croația. Ați întrebat dacă până la sfârșitul președinției maghiare uh, se va încheia procesul de aderare la acestei țări. Bine, eu nu voi spune acum ce nu mi-a plăcut să stabilesc pentru mine și nu fac eu aici programul președinției succesive. Trebuie să fim, să dăm dovadă de realism și cred că și responsabilii politici din Croația dau dovadă de realism. De foarte multe ori aud că unele state mai entuziaste uh, Uh, propun niște date de aderare care sunt mult mai timpurii decât cele pe care le propun chiar reprezentanții Croației. Și știm că există, trebuie făcute multe sacrificii, de exemplu, în domeniul concurenței. Ce înseamnă asta? Să închizi fabrici, să pui capăt subvențiilor guvernamentale, uh, Uh, e vorba de locuri de muncă care vor fi pierdute. Sunt niște eforturi dificile și eu laud și eu respect și laud guvernul croat pentru atitudinea sa realistă în această privință. Întrebarea ar trebui să fie aderată în primul rând croaților, deoarece ei știu foarte bine ce anume trebuie făcut pentru a ajunge la capăt. Hm?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 Mă tem că uh, ați văzut, ați ascultat exact uh, cuvintele pe care le-am rostit și ați pufnit în râs. Cred că toți aceia dintre dumneavoastră care au spus că există o oarecare nerăbdare în dorința de a vedea rezolvată chestiunea numelui. Cred că e adevărat. Mulți dintre noi au exact aceeași senzație. Când m-ați întrebat dacă facem presiuni, da, facem presiuni, dar într-o modalitate justă, pentru că vrem o atitudine simetrică. Un acord este... Uh, e nevoie de doi parteneri pentru un acord. Am uh, vorbit cu colegii mei și am discutat despre cât de important este să, să se găsească o soluție aici. Este important pentru noi și pentru președinția tripartită și pentru mine personal a fost important să urmărim faptul că și să fim conștienți de faptul că Chiar dacă se rezolvă uh, problema numelui, mai sunt multe de făcut în ceea ce privește punerea în aplicare a achiului. Important este ca legislația acestei țări să se apropie de cerințele Uniunii. Foarte des se spune, iată toate aceste eforturi pe care le facem, toate aceste sarcini care ni se atribuie. Dar până la urmă um, este vorba de a oferi propriilor tăi cetățeni niște drepturi, uh, protecție, protecție în domeniul um, pentru protecție pentru consumator, pentru cetățeni, Vorbim aici despre sacrificiu sau despre un uh, cadou, un lucru bun pentru uh, cetățenii țării tale? Sunt de acord cu toți cei care au vorbit despre asistență și oferirea de consiliere în ceea ce privește aplicarea acquis comunitar s-au făcut pași în acest sens. Mi-e mm, greu să intru în detalii pentru că uh, domnul comisar Füle uh, se ocupă personal de organizarea acestor uh, schimburi de, de experiență. Sunt foarte mulți actori europeni implicați în acest proces. M-ați întrebat uh, de uh, rolul președinției în integrare. Să nu uităm că această uh, chestiune este uh, pică în sarcina uh, guvernelor. Președinția tripartită și a SAE. Este vorba de decizia guvernelor uh, în ceea ce privește lărgirea. Dar dacă colaborăm strâns cu Comisia, da, sigur că da. Mențineți contactul cu toți actori implicați, cu toate sursele de influență și putere în Uniunea Europeană? Da, dar noi ne uh, asumăm răspunderile ce ne sunt caracteristice ca președinție. În ceea ce privește moștenirea pe care o lăsăm uh, președinției maghiare și comunicarea dintre noi, și de asemenea privind comunicarea la nivelul statelor membre. Este dificil pentru statele membre uneori să transmită o serie de mesaje Dat is wel heel vervelend. Ja. I think... Ca politician belgian, una dintre marele drame ale proiectului european, și aici nu vorbim numai despre extindere, una dintre marele drame ale acestui proiect este faptul că politicienii doresc soluții simple. Atunci când vine vorba de mesaje negative, întotdeauna arătăm cu degetul spre Europa. Când e vorba de uh, mesaje pozitive, ești tu în față și spui eu am obținut asta și asta și asta. Felul în care politicienii vorbesc despre Uniunea Europeană este foarte important atunci când îi convingem pe cetățeni de importanța lucrurilor pe care noi le facem aici. De asta trebuie să se accentueze oportunitățile pe care le reprezintă extinderea și invit pe politicieni să participe în, această, în acest proces de comunicare. În ceea ce privește uh, lărgirea demosului, este o chestiune interesantă. Dar nu vă pot spune că uh, de mâine uh, mâine va fi făcut un plas uh, final către extindere. În ceea ce privește dialogul pentru liberalizarea vizelor, ridicarea vizelor pentru Kosovo și posibilitatea unui acord comercial cu Uniunea Europeană. aceste mesaje concrete din partea Uniunii Europene dovedesc că pentru noi destinul uh, oamenilor din Kosovo este o chestiune importantă. The last question is a... Ultima întrebare Uh, nu, nu voi informa comisia când vine vorba de eforturile mele în ceea ce privește uh, protocolul de la Ankara. Ați menționat faptul că acesta n-ar fi un uh, proces uh, în etape, dar dați-mi voie să nu fiu de acord. Eu unul cred că adesea în politică pașii reali trebuie luați unul câte unul pentru a uh, crește încrederea, iar uh, procesul întreg se bazează pe diversele etape și uh, pași concreți. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie, un <clears throat> incontro molto utile. Mulțumesc foarte mult a fost o prezentare foarte utilă și interesantă, sunt sigur pentru uh, toți colegii. Apreciem uh, onestitatea dumneavoastră și faptul că ați răspuns foarte pe scurt la întrebări. Uh, vă invităm să vă reîntoarceți cât mai curând în fața mm, comisiei noastre pentru a putea continua această discuție pentru că dorim uh, o um, comunicare și cu președinția, nu numai cu un alt reprezentant pentru politică externă. Mulțumesc! Bine, allora siccome abbiamo qualche minuto... Bine, ne-au mai rămas câteva minute la dispoziție. Mai avem uh, puțin timp până la începerea votului și pentru că ieri nu am putut uh, avea dezbaterea la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi, dau cuvântul uh, raportorului domnul Cacin și uh, iată, uh, avem 10 minute foarte utile. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând doresc să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor pentru sugestiile atât de utile. Împreună cu uh, raportorii din umbră am ajuns la 18 uh, um, amendamente de compromis. Este un moment important pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest. Muntenegru va deveni țară candidată luna viitoare, chiar în această lună. Uh, este un element pozitiv Um, de care trebuie să beneficieze și Serbia. În ceea ce privește iar această rezoluție privind Serbia va fi cea mai optimistă, cea mai pozitivă de până acum. Și să sperăm că la capătul acestui drum va sta chiar Serbia ca stat membru al Uniunii dar guvernul sârb trebuie să facă eforturi suplimentare în dialogul cu Priștina și dialogul cu uh, Tribunalul Internațional pentru Iugoslavia. Salut faptul că autoritățile sârbe iau foarte în serios aceste chestiuni și cred, sper că uh, se vor face progrese semnificative în viitorul apropiat. În ceea ce privește ratificarea acordului de stabilizare și asociere cu Serbia, aș dori să vă amintesc cât de important este acest acord pentru regiune. Oferă uh, tuturor partenerilor un uh, cadru pentru relațiile reciproce care ajută foarte mult stabilitatea în regiune și facilitează uh, negocierile reale. Datorită semnalelor din partea două uh, partide de opoziție, uh, s-a putut um, uh, semna uh, acordul. 11 Parlamentele naționale au ratificat uh, acest acord și solicit celor, celorlalte uh, parlamente să facă același lucru cât mai curând posibil. Parlamentul uh, European are un rol important în acest proces. Mesajele, mesajele noastre sunt ascultate cu foarte mare atenție și ceea ce facem noi este urmărit cu interes. Trebuie să încurajăm Serbia să facă toți, acești, toți acei pași uh, necesari. Um, inclusiv uh, cooperarea cu Tribunalul Internațional pentru fosta Iugoslavie și să uh, se asigure că acest proces continuă fără niciun fel de obstacole. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, vă mulțumesc pentru sugestiile de amendamente. Grazie, onorevole Cacin. Eh, abbiamo tempo solo per... Mulțumesc, domnule Cacin. Avem timp pentru trei intervenții de câte un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna, spune doamna Copa, mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport pozitiv care transmite un uh, mesaj clar privind uh, perspectivele acestei țări pe drumul de uh, aderare. Grupul nostru consideră că trebuie să transmitem un mesaj foarte clar în ceea ce privește eh, progresele realizate, dar și privind uh, problemele care rămân de uh, rezolvat vreau să mă refer, în primul rând, la Tribunalul Internațional pentru Fosta Iugoslavie. Concluziile Consiliului din uh, octombrie au spus foarte clar că se dorește, se consideră ca un pas real arestarea uh, celor uh, două persoane. Știm, uh, în ceea ce privește, pe de altă parte, Kosovo, o chestiune uh, asupra care avem uh, păreri foarte diferite în aceste comisie. Nu ar trebui să transmitem un mesaj care să ducă la uh, probleme și mai mari. Nu vom uh, sprijini uh, anumite amendamente privind uh, Kosovo și rugăm și alte grupuri să facă același lucru. Aș dori să mulțumesc raportorului este foarte important, repet, să transmitem un, un mesaj foarte puternic în ceea ce privește perspectivele europene ale Kosova. Domnul, doamna Cornelison, un minut. Și eu doresc să mulțumesc raportorului uh, pentru colaborarea cu uh, noi, cu raportorii din umbră. Aș dori să mă refer la chestiunea Tribunalului Internațional pentru fosta Iugoslavie. Nu numai pentru că uh, din partea grupului meu uh, mă ocup de relațiile cu Bosnia, ci deoarece cred că noi, ca Parlament Euro, Parlamentul European, trebuie să avem o poziție uh, foarte clară. Mladici trebuie prins nu numai pentru Serbia, ci pentru că în continuare, atâta timp cât acest om este uh, liber, foarte mulți oameni se văd doar ca victime. Este important și pentru uh, Bosnia, sunt mii de oameni, mii de victime ale acestor uh, genociduri, al, al acestui genocid și uh, pentru a se face dreptate, acest om trebuie arestat. raportul dat fiind că mai sunt doi ani uh, de, uh, în care funcționeze Tribunalul Internațional pentru fosta Iugoslavie, Iugoslavia trebuie ca toată lumea să fie foarte fermă pe poziții. Majoritatea grupurilor au fost de acord să scoatem, să înlăturăm uh, cuvintele the most deemed as convincing evidence of full cooperation. Vom vota separat, din câte am înțeles, în ceea ce privește aceste două cuvinte, the most, și vă rog să nu uh, includem aceste două cuvinte, tocmai pentru că a putea transmite un uh, mesaj foarte clar și poate raportul Bremens va fi chiar și mai ferm. Bine, uh, onorevole uh, ehm, Șöpflin... Îi dau cuvântul domnului Șöpflin și încheiem uh, această discuție. Un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi foarte concis că acest raport este unul foarte bun. Uh, Compromisurile la care s-a ajuns uh, sunt foarte bune, am muncit uh, foarte intens. Îl felicit domnul Cacin și uh, în mare parte sunt de acord cu tot ce s-a spus aici. Mulțumesc, spune domnul președinte. Atunci putem trece la votare. Vă rog să folosiți cartelele de vot. Vom vota acum propunerea de rezoluție privind procesul de integrare europeană a Republicii Serbia. Paragraful 1, amendamentul 19. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21. Amendamentul oral. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. În 22, voi să ridicați mâna. Amendament oral, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru? Vă să ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41. Un vot pe părți. Prima parte, amendamentul 41, cine este pentru, vă rog să ridicați mâna, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, Grupul Socialist solicită verificarea. Verificăm prima parte a amendamentului 41. Votul este deschis. Verificăm electronic. 48 de voturi. 47. Se corectează vorbitorul. 24 pentru, 23 împotrivă. Este cineva care nu are cartela? se adoptă cu 24 de voturi. Eu nu am avut, nu am introdus cartela la timp, dar sunt împotrivă, spune domnul Casulides. Vă rog să-mi spuneți cine este pentru. Cine este pentru amendamentul 41, prima parte? Cine este pentru? cei care nu au folosit cartela, care nu au cartelele. Cei care nu au cartelele sunt rugați să ridice mâna. Rezultatul electronic este 24 pentru, 23 împotrivă. Cine nu are cartela? Cine este pentru? 2, 3, 4... Ne-am zăpăcit de tot, domnul președinte. Începem, o luăm de la capăt cu votul electronic. Prima parte a amendamentului 41. Deschidem votul. Votul este deschis. Votul este închis. O clipă. Cei care nu au cartelele de vot pot vota acum prin ridicare de mână. Domnul Teană care cuvântul. Nu știm dacă toate mașinile funcționează sau nu. Vă rog să numărăm mâinile eh, ridicate, pentru că altfel există eh, probleme. Singura modalitate corectă este să numărăm câte mâini se ridică. Pentru că este posibil ca oamenii să fi votat de două ori fără să-și dea seama. Da, um, încercăm să fim cât putem de obiectivi. Cineva ar putea să încerce să ne înșele, să voteze două ori. Cu toată buna credință vă dau uh, dreptate, nu obiectez. Acum vă rog pe toți să ridicați mâna sus. Va dura ceva mai mult, dar votăm prin indicare de mână amendamentul 41. Cine este pentru? Pentru. Cine este pentru prima parte a amendamentului 41? Vă rog să țineți mâna sus ca să numărăm. Cine este împotriva acum? Vă rog să ridicați mâna. devine caduc pentru că avem același număr de voturi și împotrivă și pentru. Cine este pentru a partea a doua a amendamentului 41? Nu, spune domnul președinte, trecem la amendamentul oral 1. Uh, nu votăm uh, partea a doua. Cine este pentru amendamentul oral numărul 1? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 51, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru, ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Primul o clipă pentru ai dat cuvântul domnului Cec. Ce s-a întâmplat cu 41? Ce s-a întâmplat la 41? Vă rog să-mi explicați. Amendamentul 41, spune domnul președinte, a fost împărțit pe două părți. Prima parte a avut 27 pentru 27 împotrivă, deci a fost remiză și a devenit caduc. Nu am votat partea a doua. Votăm acum prima parte a amendamentului 51. Și acesta a fost adoptat. Partea a doua a 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 52. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mână împotrivă, abțineri, se adoptă. Grupul socialist solicită verificarea. Deschidem votul electronic pentru 52. Închidem votul. 31 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 53, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă, aș spune. Amendamentul de compromis 5, Avem o solicitare de vot pe părți. O solicitare făcută la începutul sesiunii de votare. Prima parte a compromisului 5 pentru. Tot textul, afară de Doamna Copa ia cuvântul. A fost solicitarea noastră și atunci... Nu, a fost din partea verzilor solicitarea, nu din partea dumneavoastră. Sunt domnul președinte. Compromisul 5, tot textul, cu excepția cuvintelor the most are. Deci votăm prima parte a compromisului 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, Eu aș spune că se adoptă, dar nu sunt foarte sigur. Partea a doua. Nu v-am dat cuvântul, doamnă Cornelison. Nu puteți vorbi fără permisiunea mea. Ați cerut cuvântul, dar nu v-am văzut și nu puteți să luați cuvântul fără să vă dau permisiunea. Partea a doua. Nu înțeleg cum ați votat. Haideți să verificăm electronic. Domnul Teană, că aveți cuvântul. Pe lista de vot, pe lista mea de vot, cel puțin, nu apare nimic. Aș vrea să-mi spuneți cum să votăm dacă ținem most in acele cuvinte. Cum trebuie să votăm? Pentru că e un pic... Uh, deci cum dori, dorește inițiatorul amendamentului oral să votăm dacă se păstrează cuvintele most in? Secretariu, ci lege, ci lege l'emendamento così avete... Secretariatul va citi amendamentul și veți ști cum să votați. Am primit din partea lor uh, solicitarea să votăm tot compromisul 5, cu excepția cuvintelor the most. În afară de convincing evidence, deci the most. Deci votăm prima parte, adică tot textul, cu excepția cuvintelor the most plasate înainte de Um, on the two words, convincing evidence. Deci cu excepție cele două cuvinte, the most, dinainte de convincing evidence, dovezi uh, convingătoare. Deci, dacă doreați să păstrați întregul compromis 5, tot textul, vă rog să votați și pentru partea a doua. Președintele, pentru partea a doua a compromisului 5, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 71. Cine este pentru? Un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 72. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, Grupul Socialist dorește verificarea uh, votării la amendamentul 76. Vom vota electronic pentru a verifica. Votul este deschis. Votul este închis. 32 împotrivă, 22 pentru. Este respins. 77. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 8. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 90. Nu. 89, spune domnul președinte. Văd pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru?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 împotrivă, abțineri se respinge. 106. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri este respins. 107. Vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. În partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar. Verificăm electronic. Partea a doua a amendamentului 107. Votul este deschis. Votul este închis. 17 împotrivă, 37 pentru. Se adoptă. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că este respins. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Îmi cer scuze, sunt domnul președinte, nu votăm 124, deci mă compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? să adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? să adoptă. Amendamentul 135. Pentru? Împotrivă? Nu este clar. Verificăm electronic. 135. Votul este închis. 33 pentru, 22 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 138. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 139. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 140. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu îmi dau seama foarte bine. Votăm electronic 143. Votul este deschis. Votul este închis. 31 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 145, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, Împotrivă. Abțineri. Este respins. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 157. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 158. Amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 159. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 160 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul A, amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Devine caduc. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Nu este clar. Verificăm electronic. Amendamentul 13. Votul este deschis. Închidem votul. 17 împotrivă, 40 pentru. Se adoptă. 14. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Ar trebui să fie adoptat. Am dreptul de compromis 18, dar mai bine verificăm amendamentul 18, spune domnul președinte. Partea a doua a amendamentului 18, votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 38 pentru, 15 împotrivă. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 10. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Vot final, electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 51 pentru, 3 împotrivă. Felicitări uh, pentru această aprobare. Voti favorevoli. Electronică. Ah, no, electronica. chiedo scuze. Vot electronic, s-a deschis votul. Vot electronic. Pentru proiectul de recomandare s-a închis votul. 51 pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri, o majoritate foarte covârșitoare. Felicitări raportorului. Acum întrerupem lucrările până la orele 15, după care cu ușile închise ne vom întâlni cu ambasadorul Ederer.